Parlamentul și Comisia au propus două liste negre de țări, ambele au fost respinse de grupul meu pentru că au omis diverse lucruri dubioase din Uniunea Europeană. Ne bucurăm că Comisia a propus în fine să se includă Panama și Arabia Saudită. Cu toate acestea, dacă ne uităm la listă, Trebuie să ne concentrăm mai mult pe țările care nu sunt pe listă decât pe cele care sunt. Țările care figurează pe listă. Ce se întâmplă, de exemplu, cu Elveția, care încalcă flagrant mai multe articole din GAFA? Doamnelor și domnilor, dacă vrem să ne ocupăm cu seriozitate de combaterea terorismului, trebuie să tăiem aceste fluxuri bănești. Ne place sau nu, trebuie să punem capăt existenței paradisurilor fiscale. Acolo se fac marile averi, acolo și ascund banii marile multinaționale. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Corao, două minute. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucură să vedem în sfârșit că Comisia Europeană a elaborat uh, o listă neagră cu uh, terțe uh, țări. Dar nu avem o procedură independentă pentru a judeca țările care presupun o amenințare. Comisia a venit cu o listă Uh, mai cuprinzătoare și o metodologie independentă. Această publicare a unei liste este un pas în direcția cea bună, dar este doar un prim pas. Trebuie să ne asigurăm că persoanele juridice uh, sau fizice care vin din aceste țări trebuie să fie controlate mai aspru dacă fac tranzacții în Uniunea Europeană pentru uh, a împiedica finanțarea terorismului sau spălarea de bani. Apoi presiunile sau lobby-ul uh, făcut nu trebuie să dilueze uh, capacitatea autorităților europene de a acționa independent. Apoi trebuie să luptăm pentru o mai mare transparență. Uh, Comisia trebuie să își publice evaluările uh, cu privire la țările care se află pe această listă. Uh, sper că vom uh, uh, face un pas înainte în combaterea spălării banilor. De asemenea, criminalitatea organizată trebuie să o avem în vedere. Am făcut multe în acest sens. Această directivă va permite aplicarea legii în toată Europa vreau să îndemn statele membre să transpună textul cât mai repede cu putință. Domnul Radev, un minut și jumătate are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Articolul 9 din cea de-a patra și a cincea directivă privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului cere în mod explicit Comisiei Europene să efectueze o analiză a cadrului juridic a statelor terțe Uniunii Europene și a eficacității sistemelor din țările respective pentru a identifica deficiențele existente în combaterea spălării uh, banilor și finanțarea activităților uh, teroriste. Sunt cerințe convenite și de către Consiliu și pe parcursul negocierilor niciun stat membru nu a, obiectit, nu a obiectat conferirii acestor uh, prerogative Comisiei Europene și aș dori să sun cu toată claritatea. Și în trecut Comisia Europeană a publicat liste negre cu asemenea jurisdicții, identice de fapt cu uh, listele negre ale grupului uh, um, a task force-ului. Și acum, pentru prima dată, um, există o diferență între lista publicată între Comisia Europeană și um, grupul de lucru uh, respectiv. Uniunea Europeană trebuie să mm, se protejeze împotriva oricărui tip de riscuri și de primejdii, inclusiv din partea state, statelor terțe. Trebuie să înțelegem că fluxurile financiare provenind de anumite părți ale lumii um, sunt potențial uh, suspecte. Nu trebuie să încheiem, să punem capăt oricăror relații cu statele uh, respective. Uh, însă um, entitățile care au relații cu um, țările respective ar trebui să fie mai uh, vigilente în relațiile respective. Domnul Căfăd. Mulțumesc. Ca și colegii vreau să felicit Comisia pentru munca pe care o desfășoară pentru a trece pe listă țări terțe de mare risc de finanțare teroristă și spălare de bani. Știm cu toții cât de mare e amenințarea pentru securitatea din Europa pe care o pun finanțarea terorismului, spălarea de bani, pe care aceste țări care acționează ca paradisuri fiscale și amenințarea pentru Europa. E o amenințare foarte gravă și salut și felicit Comisia că tratează cu seriozitate împreună cu directivele de combatere a spălării de bani. Într-un fel, aș vrea să spun că e ironic că suntem o Uniune bazată pe statul de drept, pe criterii obiective și totuși vedem că Consiliul, una dintre instituțiile noastre, subminează acest principiu când aplicăm o metodologie obiectivă pe care am convenit-o. În acest caz, mi se pare că e un dezastru și un scandal. Și aș vrea să mai spun ceva. Ce am văzut la Consiliu e o cutie neagră. De fapt, nu vedem ce fac reprezentanții statelor membre la grupurile de lucru măcar am putea cere din partea lor să dea socoteală, să dea dovadă de transparență ca cetățenii, mass media, alții, noi, Parlamentul, să vedem ce se întâmplă acolo, de ce țările scot unele țări sunt scoase de pe listă la Consiliu. De ce blochează? Care e motivul? Să avem o dezbatere reală. Pentru că dacă nu, niciodată nu o să avem o listă eficientă și nu vom îndeplini principiul statului de drept pe care cu toții susținem că îl sprijinim. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Are cuvântul și de un, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Aș dori să vă dau, să îmbogățesc această dezbatere cu un exemplu practic. În fiecare an, mai multe studii ne demonstrează că miliarde și miliarde de bani obținuți în urma unor activități uh, infracționale pe piața imobiliară germană. Astfel sunt spălați uh, bani și cresc uh, prețurile la uh, clădiri, cresc uh, chiriile care trebuie să fie plătite de oameni. Și chiriașii, cei care nu-și mai pot permite chiriile, sunt cei care trebuie să plătească lipsa de activitate din sânul din rândul uh, Consiliului și, toc- și în acest context uh, atitudinea Consiliului este una scandaloasă. Înțeleg că lista prezentată de Comisia Europeană este una cu deficiență, însă este o, această listă imperfectă este un pas în direcția uh, bună și din păcate cred că există uh, o lipsă de voință politică din partea unor guverne europene pentru a merge înainte uh, cu această luptă. Domnul Niedermayer, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar combaterea spălării banilor, frauda fiscală, terorismul sunt îngrijorările noastre în secolul 21. Chiar dacă domnul Coburn nu este de acord, suntem țări civilizate și cred că este prioritatea noastră. Însă ar trebui să spun poate că îmi doresc să fie prioritatea noastră. Am uh, o mare frustrare, poate cea mai mare de ceva timp uh, încoace. Majoritatea statelor membre din Consiliu au uh, respins această listă pe baza unei metodologii propusă de Comisie și comisarul Iurova. Acest lucru este frustrant. Sigur, nimic nu este perfect, lista nu era perfectă, dar ar, ar fi putut fi începutul unui bun proces uh, așa cum ne-am spus punctul de vedere pe această temă. Este un rezultat șocant și asta pune sub semnul întrebării dedicația noastră, principiile noastre și încrederea noastră. De aceea cer Comisiei să continue și cer Consiliului să-și reconsidere poziția și să nu uh, ne pună într-o situație atât de jenantă. Mulțumesc. Domnul uh, Morel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia propune o listă neagră împotriva spălării de bani și împotriva finanțării terorismului. Și o inițiativă bună. Și ce aflăm astăzi? Și aflăm asta cu consternare. Consiliul s-a grăbit să destrame această listă, să refuze să figureze pe țări care totuși sunt de notorietate publică, sunt campioane de opacitate, ca să nu spun mai rău. O să vă dau două exemple. Cum putem nega astăzi implicarea unor țări cum ar fi Panama sau Arabia Saudită, implicare infracțională, criminală, chiar în momentul în care poporile europene cer mai multă transparență? Panama Papers, vă reamintesc, a făcut obiectul unor perchiziții care au tras concluzia participării la spălare de bani. Începe și Arabia Saudită, știm foarte bine că persoane private au participat la finanțarea statului islamic, a Daesh. Nu putem ignora. Deci, ce constat că între eșecul domnului Benson Mann și interesul cetățenilor europeni, Consiliul a tranșat. Ei bine, Parlamentul trebuie să refuze și să refuze clar acest scandal democratic. Președintele, mulțumesc. Domnul Diaz de Mera, un minut și jumătate. Președinte, el Consejo rechaza la... Vă mulțumesc, domnule președinte. Consiliul a respins această listă neagră, ceea ce înseamnă că nu putem uh, lupta în mod eficace împotriva finanțării terorismului, nu putem lupta în mod eficace pentru a combate spălării banilor. Uh, Însă am, uite, se uită că am, am, au fost conferite prerogative Comisiei Europene de a adopta acte delegate, prin acte delegate acest, uh, acest, aceste liste negre pe care să fie incluse uh, jurisdicțiile noastre, unor state terțe care au deficiențe din uh, punctul de vedere al combaterii spălării banilor. Aceste jurisdicții trebuie să dispună de timpul necesar pentru a îndrepta deficiențele respective. Nu este voie să includem state care pe această listă neagră care înregistrează progrese uh, pentru îndreptarea acestor uh, deficiențe. Există 23 de state membre, de exemplu, care depun eforturi în, uh, în acest sens deci, Uniunea Europeană trebuie să găsească me- uh, mecanismele care să permită exercitarea unor presiuni în mod legitim asupra statelor uh, terțe dacă acestea nu doresc să-și uh, alinieze sistemele pentru a combate în mod eficient spălarea banilor. Comisia uh, Libe și Tax 3 s-au pronunțat în legătură cu uh, Rusia Uh, repetând faptul că Rusia nu respectă normele internaționale și cred că trebuie să se țină seama de afirmațiile uh, repetate de Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Faria, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Securitatea uh, cetățenilor și a sistemului financiar trebuie să fie protejate de activități de spălare a banilor sau finanțări ale terorismului sunt uh, riscuri care au fost uh, identificate. Uh, fuga de capital de la structurile OPEC și astfel de activități care încurajează evaziunea fiscală. Grație Europolului am sporit numărul țărilor aflate pe această listă. Nu ne implicăm în uh, sancțiuni economice sau uh, boicoturi uh, diplomatice, însă nu înțeleg de ce Consiliul refuză această listă propusă de Comisie. Trebuie să dăm instrumentele necesare pentru a combate terorismul Uh, și spălarea uh, banilor. Sigur, nicio țară nu este fericită să se afle pe o astfel de listă și încercăm să avem discuții bilaterale uh, pentru a înlătura de pe listă o țară sau alta. Dragi colegi, știm cât de insidioase sunt corupția, terorismul și criminalitatea organizată sunt uh, chestiuni asupra cărora uh, Uniunea Europeană trebuie să strângă rândurile și să vorbească uh, cu o singură voce. Mulțumesc că am încheiat lista vorbitorilor. Trecem la intervențiile spontane. Avem trei cereri. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Spalarea banilor legalizarea veniturilor din activități ilegale, din evaziune fiscală, ar trebui să fie combătut. întrucât Comisia a fost convinsă că trebuie să întocmească această listă neagră de țări care practică evaziunea fiscală, vedem că, de fapt, Consiliul nu vrea să urmeze procedura și blochează publicarea acestei liste negre care conține țările care fac evaziune fiscală. De ce? Pentru că include Panama, pentru că include Arabia Saudită. Mai e și o altă problemă legată de transparență. Când vorbim despre Consiliu, vorbim despre toate țările din Consiliu, toate au fost împotriva adoptării listei de la Comisie, pentru că dacă nu, aș vrea să știu ce țări concret au ridicat obstacole, pentru că în spatele cuvântului Consiliu e o lipsă totală de transparență diverse politici și țări care se ascund în spatele Am dori un răspuns din partea doamnei ministru Ciot, un răspuns concret, dacă se poate. Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandica, un minut. Gracias, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe această listă nu se regăsesc toate uh, jurisdicțiile și nu toate jurisdicțiile care ar trebui să fie pe această listă nu se regăsesc pe ea. Și aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru prezentarea ei, pentru activitatea sa. Se bucură de sprijinul nostru și regretăm, pe de altă parte, atitudinea Consiliului, care subminează credibilitatea și încrederea în instituțiile europene ceea ce este bine pentru Uniunea Europeană trebuie să fie bun și pentru statele membre ale Uniunii Europene și o abordare lipsită de transparență nu poate fi una bună. Într-un mod lipsit de transparență, statele negociază între ele, ajung la un acord, ceea ce nu susține etica colectivă. Este, asistăm la o practică care dăunează tuturor, dăunează uh, ministerelor de finanțe și uh, banilor publici pe care acestea ar trebui să le gestioneze, um, pentru că până la urmă Uniunea Europeană este cea care trebuie să achite uh, factura, ceea ce nu face decât să alimenteze în continuare uh, mișcările populiste. Și aș dori să întreb reprezentanta Consiliului care sunt motivele pentru care ați respins această listă. Puteți să numiți cel puțin uh, două motive? Domnul Etheridge, nu cer, ați dori să interveniți, vă dau cuvântul. Îmi cer uh, scuze, am, uh, nu am înțeles bine numele pe care l-ați pronunțat. Da, e o idee grozavă, combaterea terorismului. Nimeni uh, uh, nu este mai dornic decât mine să combatem terorismul. Hai să punem capăt spălării banilor și banilor murdari. Dar după aia m-am gândit la ceva toate dezbaterile la care am ascultat astăzi, după ce tot asculți, ești frustrat pentru că nu poți uh, să te duci să vezi conturile bancare pe cât ți-ai dori și sigur e foarte uh, convenabil să invocăm uh, Rusia, terorismul, sigur trebuie să încercăm să punem capăt activităților acestora Uh, și avem uh, această listă neagră. Însă sunt oarecum preocupat, uh, suspicios, da, combaterea terorismului, însă cred că detectez ceva uh, mai mult decât uh, asta. Cred că vrem să ne punem piciorușul puțin în conturile bancare. Am uh, ajuns uh, la sfârșitul uh, intervențiilor spontane. Are cuvântul doamna Iurova. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, membri ai Parlamentului. Da, e pentru prima dată că lucrăm la, la această listă autonomă a UE în legătură cu țări terțe de mare risc și știam când am planificat, când am discutat metodologia, filozofia și criteriile care să fie utilizate în evaluare, Știam că va fi ceva dificil, va cere expertiză, va fi ceva delicat, pentru că lucrăm în contextul uh, geopolitic și al legăturilor externe ale fiecărui stat membru, că va fi ceva care nu se va bucura de popularitate, dar știam și eram convinși că e ceva necesar din cauza faptului că aceste țări terțe de mare risc reprezintă un element important în tot ce facem împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului. E un element extrem de important în întregul sistem. Și o să repet încă o dată. Asta facem în lupta împotriva criminalității organizate. Trebuie să avem rezultate mult mai bune în ce privește o prevenire sistematică, pentru că aici e vorba de prevenire, de prevenție. Trebuie să fim conștienți cum e interconectat sectorul financiar și că dacă vrem un sector financiar sigur, nu trebuie să lăsăm puncte slabe, puncte de intrare facilă în sistem din afară. Ori de câte ori discut aceste subiecte cu autoritățile de aplicare a legii, cu practicienii, cu experții, întotdeauna au un obiectiv foarte limpede pentru noi, și anume ca fluxul de bani iliciți înspre Europa să fie oprit, pentru că aceștia sunt bani care finanțează crima organizată și terorismul. Asta și facem și am în continuare convingerea că țările trecute pe listă își au locul pe listă. În același timp, vedem că trebuie să lucrăm cu statele membre în legătură cu aspecte procedurale, pentru că au fost în centrul criticilor pe care le-am auzit din partea statelor membre. Deci, sunt de acord, poate că e nevoie de mai multă transparență, am auzit și în acest Parlament, în dezbaterea de astăzi, că am dori să vedem o evaluare mai amănunțită. Avem nevoie de mai multă claritate și o însușire mai puternică sau chiar de plină, spune eu, din partea statelor membre. Trebuie să verificăm din nou dacă statele membre sunt gata să coopereze sau nu dacă există această disponibilitate pusă în mișcare de un interes real din partea statelor membre de a combate crima organizată și terorismul. Eu sper și cred că vom găsi această disponibilitate din partea statelor membre, pentru că statele membre trebuie să fie conștiente de faptul că în sistemul în care există instituțiile financiare, nu există frontiere în Uniunea Europeană. Un stat membru individual nu poate lupta cu eficiență împotriva acestor fenomene periculoase. Trebuie să fie o sarcină comună și asta și facem. Deci, Comisia va lucra pe două direcții paralele. Pe de o parte, vom lucra împreună cu statele membre și cu Parlamentul în legătură cu aspectele procedurale, vom examina metodologia, vom examina criteriile utilizate. Eu sunt convinsă că sunt criterii suficient de precise și le-am utilizat uh, pe deplin. A fost o evaluare foarte obiectivă, bazată pe criterii cunoscute, dar vom mai lucra la asta uh, cu factorii implicați și a doua direcție va fi o activitate în paralel cu țările de pe listă cu acelea care sunt dispuse să elimine riscurile și din partea lor. Și am discutat cu mai multe dintre cele de pe listă și care nu vor să fie pe listă. Deci o invitație le-am adresat-o. Haideți să lucrăm împreună pentru a vă elimina, făcând și dumneavoastră ce e necesar. Trebuie să vedem partenerii unde nu există sau nu mai există deficiențe. Cred că asta e foarte clar. Aceasta va fi o direcție de activitate cu țările care figurează pe listă și a doua va fi să lucrăm la evaluarea țărilor care sunt în grupul 2, unde într-adevăr avem și Rusia și alte țări la care v-ați referit și dumneavoastră în dezbatere. Așadar, mesajul meu este pentru statele membre, eu nu renunț, Mașina funcționează, noi lucrăm în continuare pentru a ne îndeplini obligațiile pe care le avem conform legislației, facem ceea ce e necesar și vom reveni cu noua listă ulterior în cursul acestui an. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Acum o să dau cuvântul doamnei Ciot, care reprezintă Consiliul. All, almost all the political groups and a lot of questions. Au vorbit aproape toate grupurile politice, sunt multe întrebări și ne interesează foarte mult răspunsurile dumneavoastră. Stimați deputați doamnelor și domnilor, am urmărit intervențiile dumneavoastră și am ascultat și intervențiile Comisiei. Profit de această ocazie pentru a reitera importanța conferită de președinție uh, luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. După cum am menționat deja, Consiliul a considerat că există probleme legate de procesul urmărit de Comisia Europeană și mă încurajează faptul că deja comisar, doamna comisar Jurova a afirmat că Comisia a înțeles că perioada de consultare a fost una prea scurtă de asemenea că a recunoscut că procesul poate fi îmbunătățit și mai mult pe viitor. Noi suntem pregătiți să continuăm uh, dialogul cu Comisia din acest punct de vedere. Consiliul nu are nicio poziție vis-a-vis -vis de includerea unei țări specifice pe această listă. Motivele pentru care Consiliul a obiectat acestei liste sunt prea bine cunoscute și sunt cele pe care le-am prezentat în prezentarea inițială. Acestea se referă la uh, procedura folosită de comisie, care a determinat comisia să redacteze această listă și sunt clarificate în declarația publicată de Consiliu. Președinția deci, va fi la dispoziția dumneavoastră pentru a clarifica orice aspecte ulterioare necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am uh, primit o cerere de prelungire a acestei dezbateri, dar dezbaterea s-a încheiat. Uh, votul va urma uh, joi și acum am ajuns la raportul domnului Carlos Coelho, sistemul de informații privind vizele. Dau cuvântul pentru 4 minute raportorului domnului Coelho. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, domnule ministru, dragi colegi. Nu obosesc niciodată să amintesc oamenilor că Schengenul și libera circulație sunt succesul uh, integrării europene, însă aceasta trebuie să garanteze securitatea uh, frontierelor comune și cooperarea polițienească. E nevoie de o politică comună în domeniul vizelor, o abordare europeană pentru cei care uh, Uh, trec uh, în mod legal uh, frontierele noastre pentru a vizita, a, a studia sau a lucra. Sistemul de informații VIS a permis mai bine de 16 milioane de vize care au fost eliberate. Nu e vorba Uh, numai de turiști care au vintat, intrat în Schengen în 2017. Mai bine de 800 de mii de persoane s-au reunit cu uh, familiile lor, alții au venit uh, să muncească. Au beneficiat așa de libera circulație, dar nu au fost înregistrați într-o bază europeană de eh, dată statele membre hotărăsc ce controle efectuează și uh, mai sunt și acele vizele de aur care sunt eliberate de 20 uh, de state membre. Acestea nu sunt uh, acoperite de viz sau de controle de securitate sau sistemul de informații Schengen. Dorim o reformare a visului și acest lucru își are rostul său pentru că uh, în felul acesta vom înregistra și vizele de lungă ședere sau vizele uh, de aur în acest uh, sistem grupul SID și-a schimbat punctul de vedere în ultima lună atunci când am votat acest raport în comisiile parlamentare ne-au susținut acum au luat-o pe urma colegilor de, de, din GUE și a verzilor cei care doresc să obțină o viză ca să intre în Uniunea Europeană trebuie să fie supuși acelorași controle în toată Europa. Sunt uh, vizitatori, uh, turiști uh, care stau un anumit număr de zile dacă oamenii doresc să vină și să uh, trăiască aici uh, permanent, uh, dacă doresc să primească o viză de aur, ei nu sunt supuși unor uh, controle care nici măcar pe departe nu sunt similare. De aceea, prin această reformă, dorim în primul rând să garantăm ca toate vizele, indiferent de durată, să uh, fie verificate în uh, prealabil. Trebuie să respectăm drepturile fundamentale, principiul proporționalității și necesității și să garantăm că un uh, investitor uh, rus care are un mandat de arestare nu poate să obțină o viză de aur. Orice resortisanți din țări terțe vor fi supuși uh, mai multor verificări în șapte sisteme de informare diferite înainte să pășească pe teritoriul european. Și tocmai din motive de securitate că uh, s-a întâmplat ca uh, Comisia de Resort a Parlamentului European să includă și uh, amprenta digitală începând cu vârsta de șase ani, astfel încât să ne protejăm în special copiii împotriva fraudei de identitate sau traficului. Anual, 50.000 de persoane sunt supuse traficului de persoane și multe dintre ele sunt uh, copii. Prin urmare, uh, trebuie să luptăm și împotriva acestuia. Domnule președinte, prin acest sistem consolidat de vize vom lupta mai bine împotriva fraudei, împotriva shoppingului de, de, de uh, fenomenului de viza shopping și ne vom proteja cetățenii mai bine. Astfel vom face un pas important către libertate, securitate și justiție și o adevărată cetățenie europeană. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar Cavramopoulos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, permiteți-mi mai întâi de toate să-i mulțumesc raportorului, domnului Coelho, și raportorilor uh, din umbră de la Comisia Libe, care au lucrat asupra propunerii pe care o discutăm în seara aceasta. Știm cu toții că anual milioane de rezidenți în afara Uniunii Europene intră în Uniunea Europeană cu o viză, fie viză de lungă durată, fie cu o viză pe termen scurt. Majoritatea dintre ei sunt uh, călători legitimi care respectă toate criteriile uh, stabilite de către statele membre actualul sistem de informații uh, privind vizele, actualul sistem uh, VIS, ne permite să verificăm la granițele externe ale Uniunii Europene și la consulatele uh, din întreaga lume îndeplinirea acestor condiții. Totuși există niște lacune care trebuie să fie eliminate. Prin noul sistem VIS vom elimina aceste lacune și le vom oferi posibil autorităților, inclusiv autorităților uh, care se ocupă de protecția granițelor, posibilitatea de a-și face treaba corect. Nu putem să le permitem infractorilor și teroriștilor să intre nedetectați pe teritoriul Uniunii Europene. Uniunea Europeană, după cum am spus în uh, repetate rânduri, nu este o fortăreață și nu se va transforma vreodată într într-una. Dar, bineînțeles, trebuie să fim uh, la curent cu cine anume intră pe teritoriul nostru. Stimați membri ai Parlamentului European, ne bucură sprijinul pe care îl acordați elementelor esențiale ale propunerii noastre. Ați mi voie să subliniez câteva elemente importante. Mai întâi de toate, legătura dintre VIS și sistemul ECHIAS, SIS, ECRIS și uh, sistemul intrare-ieșire. Astfel vom putea detecta utilizarea identităților uh, multiple și vom uh, evita riscurile eventuale în domeniul securității. De asemenea, când vine vorba despre uh, permisele, de, permisele de ședere și vizele de lungă ședere, iată, noul sistem va permite schimbul de informații la nivel european. Autoritățile în domeniul migrației și uh, poliția de frontieră uh, vă, va, vor putea stabili dacă documentele care le sunt prezentate sunt legale uh, sau uh, se află în, și dacă acestea se află în, pozit, în uh, posesia persoanelor pe care respectivele documentele de, le desemnează. De asemenea, se va permite astfel, se va face posibilă astfel uh, să va permite astfel uh, uh, autorităților să descopere uh, persoanele care doresc, chit că n-ar avea dreptul, să o facă să intre în, pe teritoriul Uniunii Europene. Toate aceste date vor fi incluse, iată, în baza de date VIS. Această, mă, aceste măsuri, alături de toate cele decise pentru uh, poliția de frontieră și uh, poliția de coastă europeană vor permite uh, identificarea migranților neregul, uh, uh, ilegali și astfel Uniunea Europeană va uh, reuși să uh, stabilească noi portițe de cooperare cu, parla- cu partenerii din afara Uniunii Europene. Vom putea, de asemenea, să prevenim și să pedepsim infracțiunile. Toate autoritățile uh, judiciare vor putea, la rândul lor, să aibă acces la toate datele incluse în aceste baze de date, date care uh, vizează activitatea criminală sau nu a anumitor persoane se vor putea, pe baza acestor date, căuta persoanele răpite, uh, dispărute sau victimele uh, traficului de ființe umane. Bineînțeles, accesul la aceste informații se va face întotdeauna pornind de la regulile privind protecția datelor cu caracter, caracter personal. Acest uh, sistem face parte din uh, pachetul interoperabilitate și din pachetul uh, frontierelor inteligente și tocmai de aceea rațiunea acestui sistem trebuie să fie conservată în cursul uh, procesului legislativ și în acest context permiteți-mi să mă refer la câteva modificări prezentate în raport. Is linked also to the, to the issue în primul rând, problema este cu acele golden visas, vizele de aur. Toate permisele eliberate de statele membre în tot sistemul nostru nu pot ele să rezolve problema cu acest tip de vize. E nevoie totuși de mai multă transparență în acest sens. Înțeleg că Parlamentul dorește să meargă și mai departe și să permită stocarea și verificarea datelor în sistemul de informatic al vizelor din momentul depunerii cererii de viză pentru a asigura mai bine că s-a eliberat viza în condiții optime. Mi se pare că este o propunere bună. În al doilea rând, în ceea ce privește Uh, diferitele verificări multiple legate de migrația neregulată, interoperabilitatea nu înseamnă că trebuie diluate uh, garanțiile de securitate. ACRIS și sistemele de, de călătoriile de documentele de călătorie trebuie să fie date care uh, să fie pertinente. E vorba de coerență și de consecvență. Normele de verificare ale resortisanților din țările terțe care intră în Uniunea Europeană fără vize nu trebuie să fie mai dure decât cei care uh, au totuși nevoie de viză pentru a intra pe teritoriu. În al treilea rând, Comisia propune să se actualizeze uh, accesul polițienesc la aceste uh, date. Însă este important să ne asigurăm că acest acces rămâne unul echilibrat și nu se face în detrimentul eficienței procedurii. De pildă, dacă se adaugă obligația de a consulta data, bază de date de la PRIM, ar însemna uh, să fie un proces mult prea constrângător. Apoi, în ce privește amprentarea copiilor, uh, Trebuie să fim coerenți. Am propus să scadă vârsta acestei amprentări pentru că dorim să luptăm mai bine împotriva traficului de copii. Mi se pare că cu toții împărtășim, bineînțeles, acest obiectiv. Înțeleg că pe dumneavoastră vă preocupă drepturile fundamentale ale copiilor, ca și pe noi. Traficul de copii Uh, răpirile și așa mai departe reprezintă abuzuri ale drepturilor omului. Statisticile arată că în fiecare an între 1500 și 2000 de copii din țări terțe sub 12 ani sunt victime ale traficului în zona Schengen și între 3200 și 4250, e vorba de grupa de vârstă 12-17 ani. Majoritatea copiilor vin tocmai din țările unde există obligativitatea vizelor, de aceea trebuie să facem eforturi pentru a lupta între aceste, acestor probleme și dacă scădem vârsta de amprentare vom avea rezultate concrete în acest sens. În încheiere, cel mai important lucru pentru cetățenii noștri Drepturile fundamentale vor fi, bineînțeles, în centrul atenției în politicile noastre, inclusiv atunci când uh, concepem sistemele de informații pentru vize. Toate rapoartele arată că nu există probleme cu implementarea acestor măsuri în, din punct de vedere al drepturilor omului. Nu s-a înregistrat nicio plângere împotriva vis în primii cinci ani de funcționare a acestui sistem. Am mers și mai departe pentru că am introdus principiul Data Protection by Design și în timpul trilogurilor cu colegiuitorii ne dorim să îmbunătățim în continuare aceste standarde, dar dorim să ne menținem eficacitatea și să nu ne abatem de la obiectivele noastre. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei Buget, domnul Kölmel are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut. Comisia pentru bugete este întru totul de acord cu prezentarea raportorului. Crearea unor sisteme compatibile este absolut esențială în momentul de față, în special când vine vorba de trecerea frontierelor și când vine vorba despre vize. Această compatibilitate trebuie să fie garantată dacă e să combatem identitățile multiple și frauda de identitate. De asemenea, avem nevoie de posibilitatea de a constata cu mai multă ușurință identitățile, asta pentru a lupta împotriva infracțiunilor și pentru a lupta împotriva ter- terorismului de asemenea. Investițiile sunt necesare în acest uh, sens. 461 de milioane de euro în 9 ani ar fi necesarul de investiții. O sumă mare, dar sunt absolut convins că în schimbul acestor bani Uniunea Europeană se va bucura uh, de o mai mare securitate. Deci banii aceștia ar fi bine investiți. Dar trebuie să fim în, să, să înțelegem că doar pentru 2019-2020 există fonduri deja disponibile în viitorul CFM fondurile acestea trebuie să fie garantate și tocmai de aceea eu uh, cer Parlamentului European să înțeleagă cât se poate de clar că dacă e să promoveze acest proiect, atunci trebuie să se asigure că și în următorul mandat legislativ fondurile acestea vor fi garantate pentru acest sistem, pentru că dacă nu facem investi, investiții stupide. Благодаря, господин председател. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, sistemul de informații privind vizele este un element important în cadrul uh, Uniunii Europene care permite autorităților competente să verifice veridicitatea și valabilitatea vizelor, uh, asigurând libera circulație în spațiul Schengen. Totuși, visele de scurtă durată fac parte din acest sistem și formează o breșă de securitate. Salut reforma propusă de comisie care dorește să păstreze informații privind vizele de lungă ședere și permisele de ședere care permit în același timp o circulație liberă, liberă în spațiul Schengen. De asemenea, autoritățile respective trebuie să dispună de toate informațiile pertinente în ceea ce privește valabilitatea și veridicitatea acestor documente. Reforma sistemului de informații privind vizele este importantă totodată pentru asigurarea interoperabilității în domeniul securității, astfel încât autoritățile să poată avea acces la date, fără însă ca securitatea datelor personale să fie afectată. Și, în sfârșit, permiteți-mi să lansez un apel către Consiliul pentru Afaceri Interne, care să ia decizia necesară pentru ca țara mea să intre în spațiul Schengen fără alte întârzieri, astfel încât să putem acceda la sistem și să garantăm în continuare securitatea. Mulțumesc, domnul Nidalmendar, din partea sociodemocraților. Eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Coeiu, domnul raportor, pentru abordarea sa constructivă, deschisă, mereu în căutarea compromisurilor pozitive și așa mai departe. Sistemul nostru de vize este foarte important. Important pentru politica noastră de migrație, și în acest domeniu este foarte important să lucrăm împreună, pentru că în fiecare an sunt eliberate milioane de vize din Europeană. Reforma actuală își dorește îmbunătățirea sistemului de date pertinente, necesare pentru uh, emiterea de vize și pentru datele respective. Este important pentru că astăzi uh, problemele de securitate înseamnă că e nevoie de sisteme mai bine, mai bune, care funcționează mai bine, dar trebuie să și protejăm în aceeași măsură granițele noastre externe. În acest proces de reformă, grupul nostru socialist a preluat cu bucurie uh, opiniile Agenției Europene pentru Drepturile Omului, dar și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor în acest domeniu. Ambele rapoarte, de altfel, subliniază nevoia de a avea aceste principii călăuzitoare, necesitate și proporționalitate. Aceste lucruri se leagă foarte mult și de interoperabilitatea sistemelor. Orice modificare într-un sistem uh, se repercutează în modificări în celelalte sisteme conexe. De aici nevoia de necesitate și proporționalitate. Și de aceea nu trebuie să existe niciun fel de discriminări. Cred că până la urmă am ajuns la un uh, compromis uh, acceptabil. Sistemul nu încalcă drepturile omului, îmbunătățește securitatea și siguranța, deci își îndeplinește obiectivele. Mulțumesc foarte mult! Acum urmează doamna Stevens de la ECR. Voorzitter, collega's, het visuminformatie. Domnule președinte, stimați colegi, vis uriașă procedura de depunere a cererii de vize și lupta împotriva fraudei cu vize și uh, trecerii ilegale a granițelor. Există o legătură clară între poliția de frontieră și consulatele europene din întreaga lume. Autoritățile uh, care se confruntă cu o asemenea solicitare primesc uh, sau pot accesa informații despre solicitanți uh, și uh, poliția de frontieră poate aresta persoanele suspecte la graniță. 16 milioane de vize de scurtă durată sunt emise în fiecare an în, în Uniunea Europeană și tocmai de aceea uh, Pericolul acesta nu trebuie să fie subestimat. Suntem într-o totul de acord cu interoperabilitatea, cu legăturile între băncile, uh, între bazele de date și uh, suntem de acord cu toate măsurile menite a elimina lacunele deja identificate. Textul pe care îl discutăm în momentul de față este o bună bază de pornire și pentru viitorul uh, mandat legislativ și viitoarele negocieri cu Consiliul. Mulțumim. Urmează acum domnul Dupre, numele ALDE. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, peste 48.000 de cereri de viză și 41 de milioane de intrări digitale înregistrate. Adevărul este că sistemul de informații privind vizele în starea actuală este deja un instrument foarte bun, necesar și performant totodată. Însă, grație propunerilor din raportul uh, prietenului nostru Carlos Coelho, pe care vreau să-l felicit pentru calitatea muncii sale, sistemul va deveni de mâine și mai performant. Susținem includerea uh, vizelor de lungă ședere și a permiselor de ședere care uh, se adresează uh, resortisanților din țări terțe uh, permițând astfel acestora să-și dovedească dreptul de ședere în tot teritoriul Schengen și permițându-ne nouă o transparență mai mare în acordarea vizelor și documentelor de lungă ședere. Susținem facilitarea accesului la serviciile la Europol și a celorlalte servicii la uh, datele acestui serviciu. Susținem totodată uh, înregistrarea unei copii de, uh, a documentelor de călătorie uh, pentru uh, facilitarea procedurilor de um, întoarcere. Susținem de asemenea scăderea la 12 ani, a, la 6 ani, îmi cer scuze, a um, da, vârstei pentru um, amprente pentru o mai bună protecție a copiilor. Vă reamintesc că 40, 40% din copiii uh, supuși traficului de persoane au mai puțin de 12 ani. Subliniez totodată că în bazele de date uh, Cererile de viză se vor analiza pe baza unor statistici și informații furnizate de statele membre, permițând astfel eliminarea ratelor de refuz anormale sau depășirea duratelor de sejur a anumitor resortisanți din țările terțe. Carlos, spor la muncă. Președintele întrerupe, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Din partea GUE, un minut, doamna Vergia. Cred că o să am un moment de solitudine. Creat în 2004, intrat în vigoare în 2014, VI, sistemul de informare pentru vize, își dorea ușurarea acestui proces, dar din 2014 lucrurile au evoluat într-o direcție nedorită. Control și fișaj sistematice. Eu salut munca raportorului nostru care uh, ne-a permis să eliminăm niște puncte problematice, cum ar fi accesul la Interpol uh, sau intervenția Interpolului, pentru că uneori anumite țări terțe pot să intervină în acest proces. Noi refuzăm indicatorii de risc care amestecă siguranța cu riscurile sanitare și problemele de siguranță. Noi refuzăm de asemenea integrarea vizelor pe termen lung care nu au ce face în competențile, competențele UE ce subsidiaritate mai este și asta? Suntem scandalizați pentru amprentarea copiilor și mai ales pentru cei de la 12 la 16 ani, pentru că nu este deloc în spirit proporțional. Noi spunem nou, nu acestui pachet legislativ, ca și pentru tot pachetul frontieră, pentru că toată lumea va fi registrată, urmărită la frontieră și cu, cu costuri uriașe. Vă mulțumesc foarte mult! Acum pot să spun că am terminat uh, Uh, lista primilor intervenienți și urmează domnul Lopez Lachiez. Domnule președinte, domnule comisar, dezbatem aici noul sistem de informații privind vizele. În ce constă acesta? Ei bine, în, permisiunea, în permiterea legăturii dintre paznicii de uh, frontiere și consulatele statelor membre din toată lumea, astfel încât să aibă în timp real informații cu privire la cei care solicită vize pentru spațiul Schengen și care ar putea presupune riscuri pentru securitate. Prin comparații uh, biometrice, amprente și alte sisteme de verificare. Adevărul este că trebuie să salutăm această inițiativă care răspunde provocărilor de securitate cu care se confruntă Uniunea Europeană și permite interconectarea prin noile tehnologii și interoperabilitatea datelor pentru uh, resortisanții care solicită asemenea uh, vize. Grupul socialiștilor a oferit garanții de respectare a principiilor Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește proporționalitatea, asigurând totodată garantarea drepturilor uh, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și uh, din Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Ceea ce este important e, însă e că Uniunea Europeană nu trebuie să avanseze doar în domeniul securității. Președintele întrerupe. Mulțumesc, domnule președinte. Chirios Mamikins, un lepto. Domnul Mamikins, un minut. Uh, thank you, um, uh, Commissioner. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, stimați colegi. Salut încercarea de sporire a eficienței sistemului VIS, precum și includerea în regulament a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere. Cu toate acestea, în calitate de socialist și democrat, sunt îngrijorată în legătură cu procesarea datelor și impactul asupra caracterului privat al datelor, interoperabilitatea uh, bazelor de date face posibilă scurgerea de date și utilizarea ilegală de date. Da, într-adevăr, informațiile cu privire la vize sunt mai complete și evaluările de risc sunt mai bune, dar în același timp uh, datele sensibile devin mai riscante. Eu cred că mai întâi de toate trebuie să folosim potențialul de plin a acestui sistem vis înainte de a lega de alte sisteme. De asemenea, trebuie să înțelegem că nicio companie europeană nu este capabilă în momentul de față de a se ocupa de interoperabilitatea sistemelor noastre. Ce vom face? Vom externaliza această misiune? Cred că efectul ar fi advers. Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, lista de vorbitorilor se încheie. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Începem cu domnul Marias, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un sistem de informații pentru vize, acest sistem trebuie îmbunătățit, iar măsurile propuse pot într-adevăr să funcționeze. Însă, domnule comisar, aș dori să vă adresez o întrebare, deoarece mi-e teamă că persoanele care uh, vin din Grecia în Belgia cu avionul, s-ar putea să aibă în curând nevoie de vize. V-am spus uh, deja că există un fel de carantină care a fost instituită în aeroporturile germane, dar și la aeroportul uh, din Bruxelles. Dumneavoastră, uh, în noiembrie mi-ați răspuns la această interpelare și mi-a spus că vi se pare foarte normal acest lucru, se respectă regulile. Totuși, Ehm, la sfârșitul februarie și începutul martie iar a apărut acest uh, sistem uh, și polițiști și grăniceri uh, au apărut. Eram în acest zbor împreună cu alți colegi deputați și ni s-au cerut și nouă pașapoartele, uh, am fost controlați. Este oare legal? Se poate în continuare să existe astfel de controle la aeroportul din Bruxelles? Domnule comisar, trebuie făcut ceva, avem nevoie de uh, răspunsuri. Deci o să avem nevoie chiar de vize ca să venim la Bruxelles în curând. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! un sistem foarte ambițios și foarte costisitor pentru controlarea intrării în Uniunea Europeană, un sistem pentru vize care să fie folosit în toate statele, ignorând faptul că fiecare stat poate avea sistem diferit de înregistrare a resortisanților care ajung în țara sa. Însă, nu este vorba doar despre asta. S-a atras atenția asupra unui alt fapt. E vorba despre combaterea terorismului și cu toate acestea, majoritatea teroriștilor sunt așa numiți teroriști interni, teroriști crescuți de a doua sau, la a, treia, a doua sau a treia generație în țările respective. Până acum au venit miliarde de oameni în Uniunea Europeană. Mulți au fost invitați și sunt deja aici. Acest lucru mi se pare un exercițiu foarte costisitor, foarte tehnologizat, care vrea să închidă ușa după ce lumea a intrat. Mulțumesc frumos! Încheiem astfel procedura intervențiilor spontane. Are domnul, cuvântul domnul Avramopoulos în numele Comisiei. Really welcome. Stimați colegi, mă bucur, iată, că într-un an doar am reușit să ajungem uh, la un acord cu Consiliul pe EULISA, ETIAS, SIS, și alte și regulamentul privind interoperabilitatea. SIS, VIS și ES vor face parte dintr-o platformă care va uh, viza pe resortisanții uh, statelor terțe. Uh, prin intermediul acestei legături între sisteme se, va, se vor elimina lacunele uh, Uh, existente în momentul de față în ceea ce privește vizele de lungă ședere și permisele de ședere. E importantă sincronizarea între aceste sisteme. Sunt absolut convins că VIS